amintesc că votul asupra raportului domnului Martin va avea loc miercuri și următoarea sesiune va începe mâine de la ora 9 la 13 și după aceea de la ora 15 la 24. Uh, agenda, ordinea de zi este în documente de sesiune și pe site-ul internet al Parlamentului. Încheiem această sesiune.